punct procedural văd. Sper că să, de data asta chiar să fie un punct procedural. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să uh, urez uh, vacanță fericită tuturor colegilor, vacanță plăcută. Uh, Întotdeauna joi după masa târziu avem dezbaterile acestea pe drepturile omului, dar chestiunile astea sunt așa de important că ar trebui să le discutăm într-un cadru lărgit. Poate sub mandatul um, următor autoritățile s-ar putea gândi uh, la ideea de a vota aceste rezoluții poate înainte de după masa de joi, ca să nu mai luăm decizii așa de importante pentru întreaga lume cu 30-40 uh, de persoane. Yes, I have recognized what you have Da, înțeleg ce ați spus și uh, am notat solicitarea dumneavoastră, dar încă o dată Asta nu înseamnă că dacă e joi după masă, cei care sunt interesați nu pot fi aici. Membrii în Parlamentului hotărăsc când să participe la întâlniri. Nimeni nu îi oprește să fie astăzi aici. Mulțumesc și ședința se suspendă.